actuale. Mâine, 27 octombrie, începe termenul de trei luni de care dispune Parlamentul pentru a se uh, pronunța. Trecem acum la uh, interpelările majore conform articolului 130b din regulamentul de, pro de procedură. Astăzi vorbim despre eforturi coordonate la nivelul UE pentru a spori acoperirea vaccinurilor.